de zi și mâine la ora 12 au loc voturile. Mulțumesc. Din motive tehnice aș, v-aș ruga să întrerupem ședința pentru două minute. Deci, două minute, doamnă Keller. Stimate colegi, stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. S-au uh, rezolvat problemele tehnice, deci putem continua cu ședința noastră și următorul punct pe ordinea de zi este o dezbatere comună privind clauzele de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane. Raportul domnului Lange este vorba de implementarea clauzei bilaterale de salvgardare și raportul domnului Leichtfried, de asemenea, Uh, mecanismul de stabilizare pentru banane. Este vorba despre o asociere între Uniunea Europeană și America Centrală în cel de-al doilea raport. Îi dau cuvântul pentru patru minute primului raportor, domnul Lange, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în sală în această seară, să putem vorbi despre un subiect care se pare că nu interesează pe toți membrii plenarei. Este vorba despre clauzele de salvgardare și cu aceste plase de uh, salvare uh, care într-un fel se sunt legate și de tratatul de la Lisabona, dar nu este foarte clar ce instituție are competențe în a reglementa ce domeniu. De aceea, noi trebuie să integrăm acum în legislația noastră anumite aspecte care făceau parte deja din uh, textul contractului și în hotărârea Consiliului, dar nu își aveau locul acolo. De aceea eu cred că este un exercițiu binevenit ca în procesul stabilirii acestei plase de siguranță să uh, analizăm uh, mai atent și acest domeniu. Pentru că, pe de o parte, în ce privește Columbia și Peru, constatăm că stabilim, avem anumite cerințe, după aceea însă trebuie să vedem cum uh, putem să formulăm aceste pretenții pe care le avem într-o manieră cât mai rezonabilă și cum uh, vor fi practicabile cerințele noastre, pentru că nu are niciun rost să uh, ai niște articole într-un contract care niciodată nu vor fi aplicate. Din păcate, lucrurile în trecut așa arătau. Acum, noi trebuie să încercăm să să încercăm ca aceste documente să fie scuturate de praf. Domnule comisar, este vorba de cinci puncte. În primul rând, trebuie să vedem care sunt criteriile pe care trebuie să se bazeze această plasă de siguranță. Și eu sunt convins că pentru a constata când există anumite bariere pentru piață, trebuie să ținem seama și de standardele uh, sociale, pentru că încălcând niște standarde sociale, uh, se pot crea niște avantaje concurențiale, ceea ce nu ne dorim, pentru că asta uh, uh trebuie să fie foarte clar evitat prin criteriile pe care le stabilim, mai ales în ce privește bananele. Iar dacă ne gândim la tratatul de la Lisabona, trebuie să ne gândim și la rolul Parlamentului European și pentru noi este limpede că noi, ca și alte instituții europene, trebuie să avem pretenția să putem desfășura la un moment dat un control. În al treilea rând, dacă ne dorim într-adevăr mai multă transparență, atunci cred că trebuie să atragem într-un dialog aprofundat și partenerii noștri și uh, trebuie să uh, încercăm să instituționalizăm acest tratat cu Columbia, dar în uh, dialogul cu societatea civilă din această țară trebuie să uh, fie mai clar. Dumneavoastră faceți trimitere, domnule comisar, și la uh, clauzele de salvgardare cu Corea, dar în ce privește monitorizarea, aveți articolul 11 din acordul cu Corea, uh, este vorba despre o elaborarea unui uh, raport care să țină seama de foarte multe aspecte și am dori ca mm, să avem într-adevăr și în acest contract o asemenea prevedere. În plus, trebuie să existe și un mecanism de stabilizare pentru banane. Mulțumesc, stimate coleg. Domnul raportor Leichtfried, pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește America Centrală, situația și întreaga tematică este asemănătoare cu cea din relația Peru-Columbia. Și ca atare, ceea ce a spus colegul um, este valabil și pentru raportul meu. De aceea pot să am o intervenție mai scurtă. Cred că întreaga discuție ar are două aspecte. Un aspect tehnic și un aspect care este de ordin mai general. Aspectul tehnic este destul de simplu de explicat. Clauza de salvgardare ar trebui să uh, garanteze uh, producătorilor europene atunci când se deschide piața, uh, mai ales în acele regiuni care sunt apropiate de aceste piețe, deci să um, îi protejeze față de o concurență uh, abuzivă uh, care să nu se bazeze pe fair play. Liberul schimb, comerțul liber trebuie să funcționeze pe viitor mai bine. Sigur că există uh, viziuni diferite, dar cred că am găsit soluții de compromis uh, acceptabile pentru o soluție comună. Dar mai există și un al doilea aspect. Uh, nu este neapărat un aspect filozofic, ce anume chestiunea de principiu. Politica comercială trebuie să fie o politică pur comercială sau trebuie să fie mai mult decât atât. Și această chestiune în discuția noastră privind clauza de salvgardare ne-a însoțit tot timpul. Clauza de salvgardare uh, este doar o mică porțiune a acestui acord cu America Centrală și din acest motiv noi am spus că această clauză de salvgardare trebuie să fie mai mult decât o clauză strict comercială, trebuie să încerce să influențeze într-un fel și alte aspecte, probleme legate de drepturile omului, de standardele sociale, probleme legate de protecția mediului înconjurător, pentru că există juriști care spun că nu prea au toate aceste aspecte uh, o legătură cu clauza de salvgardare, dar eu cred că au o legătură, pentru că o asemenea clauză, în final, și a spus-o și domnul Lange, servește pentru a proteja locurile de muncă europene, standardele sociale europene, iar în acest scop trebuie să ne îngrijim ca uh, toate aceste aspecte, standardele sociale, drepturile omului, condițiile de muncă să fie aplicate și în statele partenere. Sigur, există colegi care sunt de altă părere. Ne putem întreba cât de departe putem să mergem cu această încercare de influențare prin politica noastră comercială. Pentru că noi nu putem, prin politica noastră comercială, să determinăm niște acțiuni și decizii guvernamentale în statele partenere. Noi putem încerca, într-un fel, să ne ghidăm partenerii uh, să uh, acționeze în acest sens. Și încercăm să facem acest lucru. Sigur că uh, există puncte de vedere diferite legate de cât de departe putem să mergem. Eu cred că compromisul pe care îl propunem se poate realiza și cred că ar fi rezonabil uh, să decide mâine această clauză de salvgardare, iar discuția privind acordul concret probabil că va fi purtată și mai intens. Dar în legătură cu clauzele de salvgardare, câteodată trebuie să înțelegem că uh, ele nu înlocuiesc un acord general. Mulțumesc, stimate coleg. În numele Comisiei acum, domnul comisar de Gucht. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, mulțumesc raportorilor, domnul Lange și domnul Leichtfried, pentru munca depusă pe aceste dosare mulțumesc și pentru oportunitatea de a clarifica probleme restante în legătură cu adoptarea unor acorduri bilaterale în ceea ce privește clauza de salvgardare în legătură cu acordul comercial între Uniunea Europeană și America de Sud. După cum știți, aceste uh, acorduri au fost semnate în iunie prin uh, procedura de aviz conform. Aceste proceduri de salvgardare uh, sublinează importanța uh, acordurilor pentru Uniunea Europeană și pentru aceste două uh, republici sud-americane, Columbia și Peru. Aceste acorduri schimbă și actualizează relațiile între Uniunea Europeană și cele două regiuni. Pe partea comercială au intenția de a deschide piețele pentru investiții. Există Uh, se va elimina restricția pe produse piscicole și um, comerțul cu produse agricole va fi stimulat. Se stabilesc uh, reguli comerciale predictibile și aplicabile în majoritatea domeniilor, conform cadrului Organizației Mondiale a Comerțului. Astfel, va exista un cadru stabil, predictibil și aplicabil de reguli uh, care, prin care Uniunea Europeană, Columbia, Peru și America Centrală vor putea să beneficieze de evoluțiile din economiile respective. În ceea ce privește fluxurile comerciale, acordurile includ prevederi în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, precum și criterii de mediu și sociale. Acum trecem la problema eh, legată de aplicarea clauzei de salvgardare bilaterală. Eh, acest, această clauză este um, o plasă de salvare pentru a proteja um, partenerii, pentru a evita perturbările grave ale piețelor. În acest sens merg și rapoartele raportorilor care examinează propunerile comisiei și urmează raport, modelul acordului comercial cu Corea. Există și un consens în legătură cu faptul că regulamentele de implementare nu pot să afecteze uh, acordurile stabilite deja și nu pot să aducă atingere prevederilor OMC această dezbatere parlamentară în legătură cu regulamentele de salvgardare este foarte importantă, însă nu mai trebuie să fie redeschise probleme care au fost deja uh, discutate, cum ar fi condiționarea acordurilor de drepturile omului și cele sociale. Aceste au fost acoperite deja și în rezoluția din iunie 2012, acord, Parlamentul și-a exprimat acordul Uh, Comisia deja a prezentat o foaie de parcurs. Uh, Comisia a luat not de rezoluția uh, Parlamentului și lucrează asupra acestei foi de parcurs cu statele respective. Sper că Parlamentul, Consiliul și Comisia vor coopera bine la dialogurile tripartite și că Parlamentul se va pronunța pozitiv în legătură cu aceste acorduri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum, din partea Comisiei Agri, intervine pentru un minut domnul Matar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Din punctul meu de vedere, acordurile încheiate cu Columbia, Peru și America Centrală eh, vor, preju- eh, vor produce efecte negative asupra producătorilor europeni de banane și mai ales celor din insulele Canare Îmi exprim totuși satisfacția pentru că aceste rapoarte au ținut cont de multe din propunerile noastre și mulțumesc pentru asta. S-au, uh, s-a clauza de salvgardare și s-a uh, menținut mecanismul de stabilizare. Uh, bun, vor urmări, vor urma mm, în continuare importurile, dar cu mai multă vigilență. E important să uh, Comisia să facă un examen anual uh, în ce privește situația importurilor de banane și iată, este foarte pozitiv că se va face așa. Dar uh, producătorii europeni din regiunile ultraperiferice trec prin momente dificile și au nevoie de ajutor și poate că acest document este un pas important în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule coleg, și acum uh, are cuvântul în numele pe grupului PP, domnul Salva Bidegain, vă rog. Gracias, comisario, señorías, la previsible... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Dacă amendamentele legate de clauza de salvgardare și mecanismul de stabilizare pentru banane vor fi adoptate, după cum pare să fie cazul, acesta va reprezenta un pas important înainte în ceea ce privește acordurile noastre cu America Centrală și Peru și Columbia. Aceste clauze de salvgardare împreună cu progresele, progresele înregistrate în Columbia, um, notate deja în data de 13 iulie de Parlamentul nou, nostru, toate aceste lucruri reprezintă pași majori înainte pentru aprobarea acestor acorduri. Astfel vom putea să trecem către un acord de liber schimb care să fie benefic- în beneficiul tuturor. Statele Unite, statele din Asia au semnat uh, acorduri de liber, acorduri de liber schimb cu Columbia și Peru. Toate aceste lucruri se întâmplă și Uniunea Europeană nu trebuie să rămână în urmă. Împărtășesc preocupările anumitor colegi în legătură cu uh, întârzierile, întârzierile legate de aceste acorduri. Vă mulțumesc. Acum domnul Sustan, în numele socialiștilor. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, uh, dragi colegi, negocierile pentru acordul comercial cu Columbia, Peru și țările din America Centrală și mecanismele respective de stabilizare și clauze de salvgardare uh, au beneficiat de aportul uh, multor dintre noi, multora dintre noi din Comisia INTA. Asta pentru a ajunge la un echilibru între mai multe exigențe, respectând principiul liberului comerț și al interesului comunitar, al comerțului internațional ca instrument pentru creștere și dezvoltare bazată pe durabilitatea mediului și respectarea drepturilor omului. Mai ales aceste regulamente doresc să protejeze întreprinderile europene și angajații acestora din domeniul agricol, mai ales din zonele ultraperiferice ale Uniunii Europene. Deși clauzele de salvgardare și mecanismele de stabilizare sunt limitate în timp, considerăm că perioada prevăzută e suficientă pentru ca sistemul nostru de producție să se adapteze la liberalizarea sistemului și pentru a favoriza creșterea semnificativ a exporturilor. De aceea vom vota în favoarea acestei măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum are cuvântul în numele grupului al de un minut și jumătate, doamna Bearder. Mulțumesc, domnule președinte când un cartof fierbinte nu este un cartof fierbinte. Când vorbim despre acordurile uh, de liber schimb ale Uniunii Europene cu alte țări, uh, cartoful fierbinte nu sunt drepturile omului, ci bananele. Dar eu cred că trebuie să creăm garanții că prin deschiderea piețelor noastre trebuie să stimulăm competiția. Eu salut uh, reglementările privind clauzele de salvgardare cu Peru, Columbia și America Centrală, introduse de către Organizația Mondială a Comerțului, dar noi am avut o experiență lungă în ce privește războiul bananelor și nu trebuie să încercăm să alunecăm din nou pe o coajă de banană creând noi bătălii. Pentru că eu voi vota împotriva acelor amendamente care uh, transformă limitele de banane în contingente limitative uh, trebuie să ne gândim că atunci când avem importuri din, de banane din Peru și uh, Costa Rica, creăm o problemă pentru piețele noastre sau nu. Asta nu înseamnă că acordăm carte blanche comisiei. Ehm, noi trebuie să stimulăm acele amendamente care conferă societății civile și Parlamentului o voce mai puternică, pentru că și vocile cetățenilor obișnuiți trebuie să fie respectate în întregul proces. Mulțumesc, stimată colegă. Următoarea vorbitoare în numele grupului versilor pentru un minut, doamna Keller. Mulțumesc atât în America Centrală cât și în Peru și Columbia, există nenumărate probleme legate de drepturile omului și noi, în calitate de eurodeputați, nu putem să închidem ochii în fața lor. În cazul Columbiei și Peru, în ce privește foaia de parcurs pentru drepturile omului, vom încerca să analizăm această foaie de parcurs în momentul în care ea va fi realizată, trebuie să fie substanțială, să aibă caracter obligatoriu și primele rezultate le vom vedea atunci când infractorii vor fi aduși în închisoare. Și bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple înainte de votul pe marginea acordului. Noi, verzii, salutăm faptul că există uh, și uh, prevederi uh, în ce privește protecția mediului înconjurător și nu doar stabilirea unor limite la contingentele de banane, dar aceste prevederi trebuie să fie și respectate pentru că altfel nu vor avea nicio valoare. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a vedea și care este impactul asupra populației autohtone și noi, verzii, cerem ca înainte de în orice negociere să existe și un studiu de impact nu doar din punct de vedere economic, ci și în privința efectului asupra drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimată colegă. Acum, în partea grupului GUE, pentru un minut și trei minute, domnul Omarjei. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nu împărtășesc optimismul celor care consideră că clauzele de salvgardare, așa cum apar acum, sunt suficiente pentru a proteja produc- producția de banane comunitară. Acum sunt clauze de salvgardare doar prin nume. Nu este vorba de niciun fel de salvgardare, atât timp cât nici Comisia, nici statele semnatare nu sunt dispuse să introducă schimbări majore. După cum știți, aceste prevederi sunt, uh, aduc atingere uh, producător, producătorilor de banane din zonele ultraperiferice. Acum ni se, ni se cere să aplaudăm iluzia protecției pentru uh, producătorii europeni. Aceste banane europene sunt sacrificate pentru în numele concurenței libere și în numele uh, liberalizării orbești a uh, relațiilor comerciale. Eu uh, îi rog pe colegi să voteze pentru amendamentele mele care uh, sunt menite să protejeze cel puțin producătorii de banane din regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc. Stimate coleg, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Leichtfried? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, iau în serios ceea ce spuneți dumneavoastră și eu mă străduiesc întotdeauna să uh, valorific la maximum elementele pozitive când este vorba despre condițiile sociale, protecția locurilor de muncă europene, dar și locurile de muncă din uh, țările partenere. Deci v-aș întreba care ar fi elementele concrete pe care ar trebui să le introducem uh, pentru ca dumneavoastră să votați pentru aceste clauze de salvcartare. Merci pour votre... Mulțumesc pentru intervenție. Ehm, amendamentele depuse de mine, dar care n-au fost adoptate de Comisia INTA, eh, dar amendamentele spuneau că există o problemă cu declanșarea clauzelor de salvgardare. Există o prea mare marjă de manevră și asta este, cred, și părerea unei părți a membrilor Comisiei Agri și a celor care sunt activi în domeniul cultivării bananelor. Cred că pentru a se declanșa aceste clauze de salvgardare ar fi trebuit să se introducă criterii puțin mai constrângătoare. Asta în primul rând și în al doilea rând Există probleme și de alt uh, gen, dar a fost și o problemă tehnică. Mulțumesc și acum un minut are cuvântul doamna Andres Barea. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul comercial cu America Centrală, Columbia și Peru e unul important și clauza de salvgardare. Uh, la fel și amendamentele noastre uh, merg în acest sens sunt amendamente pentru a proteja producția europeană cu mecanisme de securitate conform tratatelor atât pentru producția europeană cât și pentru cea din țările cu care se face acordul. E necesară protecția zonelor ultraperiferice pentru că acolo nu sunt culturi diversificate, și factorul economic afectează mai mult de 10.000 de locuri de muncă directe și 35.000 indirecte în Spania, într-o populație deja afectată de șomaj și bananele din insulele Canare uh, au o mare specificitate în gastronomia locală. de asemenea, Uh, sunt necesare aceste clauze și în uh, America Centrală, în Columbia și Peru, pentru că comerțul e fundamental pentru dezvoltare și dezvoltare înseamnă drepturi, dreptul muncii, durabilitate și beneficii pentru producătorul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum un minut are cuvântul domnul Tirolia. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc celor doi raportori pentru munca efectuată pe aceste dosare. Trebuia să uh, ne exprimăm în legătură cu propunerea de bază a Comisiei. Uh, aș dori să mă exprim în legătură cu regiunile ultraperiferice care sunt vizate foarte direct de către concurența uh, din America Latină. Noi am constatat că nu se ține cont de normele sociale și de mediu. Iată de ce mi se pare foarte important ca votul de mâine să valideze pașii înainte obținuți în acest sens în Comisia pentru Comerț Internațional. Însă nu va fi suficient pentru că știm, știm că pragul de declanșare a procedurii de salvgardare este atât de uh, înalt încât uh, mecanismul este de fapt in, inaplicabil în practică. Comisia trebuie să facă mai mult pentru a susține competitivitatea producției de banane uh, comunitare. Dacă nu, îi periclităm pe cei care se află în uh, anumite zone europene unde nivelul de șomaj este deja foarte ridicat. Mulțumesc, stimate coleg nu uh, doresc să trezesc pe nimeni. Am impresia că nu există nicio solicitare pentru uh, procedura CHCI. Ca atare pot să dau cuvântul domnului comisar uh, pentru uh, concluzii din partea comisiei. Vă rog. First of all, let me, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să reiterez uh, în, intenția, la, în atenția tuturor celor care au lucrat la aceste dosare și a raportorilor. Să, voi încerca să răspund unor întrebări care mi s-au adresat, deși nu toate se referă la mecanismul de salvgardare. Însă s-a pus întrebarea ce se întâmplă cu dreptul muncii, cu protecția mediului, cu drepturile omului, cerințe pe care le-am avut noi față de Columbia și Peru, în momentul în care am hotărât că se va încheia acordul. Știu că Parlamentul European e foarte uh, atașat de mare importanță, acordă mare importanță foi de parcurs. Știu că în Columbia a prezentat niște uh, informații preliminare raportului Mario David și eh, domnului Bern Lange, de asemenea, ceea ce ne arată că, iată, Columbia ia lucrurile foarte în serios și probabil vor prezenta o propunere în legătură cu faza de parcurs încă luna octombrie. Am înțeles de asemenea că ministrul de afaceri externe al Columbiei se va întâlni cu reprezentanții noștri. Avem mai puține informații în legătură cu Peru, dar Comisia se află în legătură cu ei și știm că și pentru ei e foarte important acordul. Am înțeles că Parlamentul e în contact și cu autoritățile peruviene prin raportorii dumneavoastră. În al doilea rând, în legătură cu mecanismul de stabilizare a bananei care s-a spus aici că nu ar proteja destul regiunile ultraperiferice. Totuși, dați-mi voi să fac unele observații. Știu că aceste regiuni sunt foarte vulnerabile uh, creșterii bruște a importurilor, motive de care am negociat condiții specifice pentru a salvgarda interesele acestora. Condițiile acestea reflectă situația particulară a regiunilor ultraperiferice, sunt bazate pe un model utilizat anterior, care se pare că a funcționat în trecut și sunt convins că așa va fi și pe viitor uh, cu aceste acorduri. O, salvgardare, o claudă de salvgardare specială pentru regiunile ultraperiferice se va aplica și după expirarea perioadei de tranziție, deci după ce se va încheia funcționarea acestui mecanism. Câteva remarci în legătură cu uh, punerea în practică a prevederilor Aici cred că bunele practici, de fapt, stau la aprecierea comisiei. Pentru că poate ar exista substituiri, cum s-a spus și în dezbatere, dar noi luăm lucrurile acestea foarte în serios. Și nu doar în legătură cu bananele am putea obține noi sau am putea uh, primi cereri de salvgardare de la statele membre. De exemplu, uh, Franța a făcut o cerere de monitorizare a unor exporturi din Corea pe piața europeană. Și noi, în asemenea cazuri, facem cercetările necesare și doar după ce luăm în considerare toate elementele unui dosar, luăm o decizie informată. Deci suntem foarte serioși nu doar în interesele economice ale Uniunii Europene, ci și majore, ci și, iată, acum, în acest caz, vom apăra și uh, interesele regiunilor ultraperiferice cu scrupulozitate. Uh, și acum câteva cuvinte în legătură cu accesul la fondul de adaptare la uh, globalizare vreau să vă spun uh, cinstit, uh, în problema compensației nu există un precedent uh, de atare compensație în ce privește agricultorii individual, dar v-aș reaminti că Comisia a făcut o propunere privitoare la acest fond de adaptare la globalizare și acum și dumneavoastră trebuie să vă spuneți cuvântul. Apoi Comisia a examinat deja consecințele liberalizării tarifelor comparabile cu reducerile actuale din acordul uh, privitor la banane, în conformitate cu mm, hotărârea din 2006 nu ar fi durabil și ar fi dificil din punct de vedere politic să justificăm o sporire a susținerii pentru producătorii de banane. Aceștia uh, sunt cei mai susținuți producători din întreaga Uniune Europeană. Sigur, mă refer la regiunile ultraperiferice. Pot doar repeta că reforma în domeniul producătorilor de banane, producătorilor de banane deja include mai mult de 290 de milioane de euro pe an în calitate de compensații. Și asta va continua inclusiv în cazul liberalizării, liberalizării comerțului cu Columbia, Peru și America Centrală. Și cred că sunt destui bani. Veți fi de acord. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din nou, pentru două minute, are cuvântul raportorul, uh, primul raportor, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, domnule comisar, în următoarele 3-4 luni avem un munte de uh, sarcini în fața noastră. E vorba de uh, decizia Parlamentului, o foaie de parcurs pentru uh, consolidarea drepturilor lucrătorilor și drepturilor omului în Columbia și Peru și ne dorim și o plasă de siguranță pentru condițiile de aici din Uniunea Europeană. Nu sunt sarcini ușoare și de aceea, domnule comisar, vă adresez rugămintea sprijiniți-ne în această activitate unde puteți, inclusiv în ce privește foaia de parcurs, mai ales în ce privește uh, participarea um, guvernului din Peru, pentru că am impresia că mesajul nostru acolo nu a fost uh, luat cu toată seriozitatea. Deci, uh, ne dorim ca într-o perioadă cât mai scurtă să primim asemenea foaie de parcurs din Columbia și din Peru. Și în al doilea rând, domnule comisar, vă rog să încercați să vă asumați un rol de mediere activă vis-a-vis -vis de Consiliu în ce privește uh, reglementările de salvgardare, pentru ca să putem să le punem în aplicare cât mai repede, astfel încât atât foile de parcurs cât și reglementările de salvgardare să existe și să putem în noiembrie să votăm ambele. În interesul oamenilor din Europa, dar și în interesul cetățenilor din Peru și Columbia. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg, și pentru două minute acum raportorul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o activitate care a necesitat destul de mult timp acest dosar și aș dori să valorific acum aceste două minute pentru a mulțumi colegilor și colegilor pentru buna cooperare, pentru discuțiile interesante pe care le-am avut. Mulțumesc și um, colaboratorilor noștri din partea secretariatului și uh, asistenților mei. Le mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Eu cred că în rest pentru astăzi s-au spus toate. Mulțumesc foarte mult! Dank. Mulțumesc și eu, stimate coleg, mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere, mulțumesc Comisiei pentru participare, mulțumesc interpreților și uh, asistenților noștri care au rezistat până la această oră și vă doresc o seară plăcută, întrerupem ședința, încheiem dezbaterea pe acest punct al ordinei de zi, mâine vor avea loc la, voturile la ora 12, vă doresc o seară plăcută tuturor.